dacă nu sunt comentarii pe marginea procesului verbal uh, de la ședința de data trecută din uh, martie și aprilie, uh, le consider adoptate. Iar acum vom avea un schimb de opinii care este prevăzut în legătură cu următorul raport al Comisiei, care vizează baza industrială și tehnologică de apărare europeană, EDTIB, Domnul Galer este raportor. Acest subiect uh, se va regăsi pe uh, agenda Consiliului European din decembrie, pentru că atunci se prevăd uh, discuții pe trei capitole în legătură cu această politică. Primul vizează vizibilitatea politicii de apărare comună, un al doilea vizează industria europeană. Prin urmare, încercăm să fim cât se poate de uh, exhaustivi împreună cu colegii din uh, cadrul ITRE. Am elaborat împreună cu ei un raport substanțial pe marginea acestor uh, chestiuni care sunt absolut decisive. Michael, fără să mai prelungim lucrurile, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, știți prea bine că pregătirile pentru summitul din decembrie sunt în curs Luna aceasta așteptăm uh, rezultatele activităților uh, grupului de lucru al Comisiei pentru Apărare. Mâine, ministrii de apărare se vor reuni pentru a uh, își expune pozițiile și așteptăm în curând comunicarea doamnei Ashton. Deci pregătirile sunt în curs și în cursul acestor pre, uh, pregătiri e normal și necesar ca Parlamentul European să fie la fel de activ, pentru că Parlamentul European este practic reprezentantul direct al uh, cetățenilor europeni. Politica de securitate și apărare comună nu ar trebui să rămână la latitudinea șefilor noștri de stat și de guvern, ci uh, Parlamentul European trebuie să fie implicat. Și eu cred că vom reuși să ne aducem aportul la pregătirea acestui uh, summit din decembrie. Sperăm că în decembrie SAC va primi un nou avânt. Raportul meu se bazează pe următoarea idee. O politică operativă comună în domeniul securității și apărării necesită și o bază industrială și tehnologică uh, de apărare europeană. Această dorință nu este una exprimată de dragul de a fi uh, exprimată, ci se exprimă datorită faptului că există multe avantaje economice care ar putea fi exploatate în domeniul uh, uh, industriei de apărare la nivel european. Deci, pe Uh, scurt, această bază de apărare trebuie să fie dezvoltată pentru a asigura succesul tuturor viitoarelor operațiuni PSAC. Importanța temei o cunoaștem cu toți, cu toții. Știți uh, prea bine că au existat o serie de pași făcuți înainte în acest domeniu sau o serie de declarații au fost făcute de miniștrii de apărare din Franța, din Olanda, din Suedia, din Germania, etc., cu privire la necesitatea de a schimba fața industriei de apărare europene. Aceste comunicări au început, sau aceste semnale au început să apară încă din anul 2000. De asemenea, în 2007 am discutat despre o nouă structură a Agenției Europeane de Apărare, deci mulți pași înainte s-au făcut, dar s-au făcut, din păcate, doar la nivel uh, declarativ. Mă întreb de ce strategiile respective nu au fost, uh, până în momentul de față, evaluate. Strategia uh, privind evoluția PSAC sau strategia privind Agenția Europeană de Apărare. Eu cred că acum este momentul să stabilim care sunt punctele uh, realizate deja și care sunt aspectele asupra cărora avem nevoie în continuare de ameliorări. E nevoie însă în mod clar de o implicare mai uh, puternică a tuturor uh, actorilor, inclusiv uh, sau indiferent de partea pe care se află aceștia, pe partea cererii sau a ofertei. La partea cererii, dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Mă întreb de ce acum, într-o lipsită tot, într-o manieră total necoordonată, miniștrii de apărare uh, ai statelor uh, membre ale Uniunii Europene scad, accept scăderile bugetare fără a discuta cu omologii lor din celelalte state. Mie mi se pare normal ca uh, Uh, o dezbatere cu privire la capacitățile statelor membre să aibă loc cât mai curând cu putință. Trebuie să stabilim ce avem în momentul de față și ce trebuie să avem în viitor pentru a putea da un răspuns, pentru a avea o reacție rapidă la eventualele conflicte internaționale. Ei bine, lucrul acesta trebuie să-l facem cât mai curând cu putință, trebuie să clarificăm partea uh, de cerere. pentru un uh, proces uh, de succes în acest sens, e nevoie de următoarele, uh, de următorii pași. E nevoie de o coordonare și clarificarea criteriilor, e nevoie de o bună formare comună, de o îmbunătățire a sistemului, sistemelor, a, a utilizării de asemenea toate investițiile din trecut, precum Tiger sau uh, M501, reprezintă uh, bune intenții, dar, din păcate, aceste intenții nu s-au uh, concretizat la nivelul așteptat de noi toți. Comisia trebuie să se angajeze în direcția standardizării și certificării. Spre exemplu, acele software-defined radio ne permit să definim, să definim standardele globale prin intermediul standardelor europene în momentul de față. Iată, am făcut uh, lucruri bune, uh, lucruri care trebuie să se, sau pași înainte, care trebuie să fie extinși și în uh, alte domenii. Deci, standardizarea este importantă, e important ca Comisia, statele membre de asemenea, împreună să sporească eforturile în direcția uh, Uh, dezvoltării unor durabile, a unor standarde europene și în direcția ușurării uh, tuturor uh, proceselor de certificare. În acest context, unii vorbesc despre standardele NATO. Dar mă întreb unde erau standardele astea NATO în momentul în care avioanele Uh, germane n-au putut fi uh, trimise în Mali pentru a ajuta alte, armate, uh, alte forțe europene din pricina Uh, se pare, a nerespectării unor standarde uh, NATO. Deci, standardele NATO or fi ele bune pentru unii, însă e nevoie de un standard european, un standard european care ar avea o, o acoperire mult mai largă. Ceea ce s-a întâmplat în Afganistan și în uh, Libia ne arată cât se poate de clar importanța securității furnizării. Din punctul meu de vedere, aici trebuie să facem o diferență clară între contextul intra-european și contextul global. Pe plan uh, monetar, iată, am dovedit că avem încredere unii în alții, dar se pare că încrederea aceasta în domeniul monetar nu se du- duplică sau nu se aplică și în cazul uh, sectorului uh, armamentului. Situația aceasta este inacceptată, inacceptabilă și tocmai din pricina acestei situații uh, siguranța furnizării nu poate fi garantată la nivel european. Oare de ce statele membre nu pot să ajungă la un, conte, la un consens cu privire la garanțiile generale pentru toate exporturile europene în state terțe? Poate că um, experiențele avute în uh, domeniul uh, spațiului Schengen sau în uh, domeniul sau în zona euro, din punctul de vedere al colaborării, ar putea fi folosită și în acest domeniu al apărării. Key enabling equipments, foarte importante, e importantă o strategie europeană în ceea ce privește aceste tipuri de, de echipamente. Dar iar uh, strategia aceasta trebuie să includă, bineînțeles, și domeniul uh, apărării. Important este ca Comisia și EDA, de asemenea, să se asigure că toate activitățile industriale în domeniul civil pot fi suplimentate de activități economice în domeniul militar. Asta pentru a asigura accesul la echipamente uh, Uh, absolut esențiale din punct de vedere al apărării și securității. Am avut uh, deja acte legislative și recomandări în ceea ce privește tehnologia aviatică. Ei bine, aceste recomandări făcute deja ar trebui să fie extinse și în domeniul celorlaltor uh, echipamente, tipuri de echipamente. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, Acestea sunt, acest aspect este foarte important. E important ca industria civilă să uh, fie pusă în uh, serviciul PSAC. Sunt foarte uh, sunt într-o expectativă acum, pentru că Comisia trebuie să ne facă niște recomandări, niște, trebuie să publice în curând o comunicare cu privire la uh, Um, măsurile de pregătire a realizării acestei legături între industria civilă și industria militară. Eu sper că toate recomandările respective vor putea fi puse în aplicare, date fiind uh, fondurile restrânsă. Când uh, am reușit să creăm în 2009 un pachet privind apărarea, uh, visurile noastre erau mari, așteptările noastre erau mari. În ciuda faptului că au existat uh, și există în continuare posibilitatea uh, expunerii de către de către statele membre a unor motive pentru care acest pachet nu trebuie să se aplice, aceste argumente, aceste poziții uh, trebuie să fie însă foarte bine argumentate în momentul de față. E clar că avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Birocrația în domeniul apărării nu trebuie să persiste și să pună în, să pună în uh, pericol securitatea și apărarea comună. Eu cred că cu aceste idei sintetice uh, am putea într-adevăr să creem uh, o bază industrială în Europa, o bază industrială și tehnologică de apărare foarte solidă. Uh, important este însă ca toate aceste aspecte să fie într-adevăr puse în aplicare însă. E nevoie să reacționăm la uh, Uh, ceea ce se întâmplă în momentul de față însă și ce vedem că se întâmplă, iată, din păcate statele membre apelează mai degrabă la importuri pentru a-și acoperi nevoile în domeniul militar. Din păcate acest lucru trebuie să se schimbe. Mulțumim pentru aceste indicații clare și prețioase. Din păcate nu avem foarte mult timp uh, pentru acest subiect astăzi. Nu s-a distribuit niciun document uh, preliminar și aș vrea să avem o discuție cât se poate de rapidă. O să-l rog pe Jean-Pierre Odi, care a venit aici în numele Comisiei ITRE, dacă dorește să adauge câte ceva. Și apoi există și niște uh, raportori uh, din umbră, domnul Zemche și uh, doamna Lezin, care doresc să intervină. Jean-Pierre. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Voiam ca în numele Comisiei ITRE să mulțumesc Comisiei dumneavoastră că a acceptat principiul articolului 50 de uh, Uh, cooperare între cele două comisii. Eu sunt însărcinat să stabilesc cu domnul Galer, pe care îl cunosc foarte bine și care este un deputat de mare calitate, cooperarea necesară pentru competențele uh, și pentru aportul pe care Comisia ITRE ar putea să-l aibă în ceea ce privește problematica pe care ați ridicat-o în perspectiva viitorului Consiliu European. Vedem clar că bugetele statelor membre sunt uh, afectate în multe sectoare și că există niște perspective de punere în comun a unor problematici și vorbind despre industria armamentului și a cercetării științifice care uh, este alăturată, există această problemă a cooperării. Avem state membre care și-au pus întrebarea uh, și noi ne punem, uh, ne-am pus în gând să examinăm de ce ambasadorii acestor state nu au respectat acordul între Franța și Marea Britanie unul uh, referitor la cooperarea forțelor armate și un al doilea care ne interesează cel mai mult pe noi, uh, proiectele din sectorul industrial și cercetările tehnologice, pentru că cele două state au identificat 10 priorități în ceea ce privește uh, comunicațiile prin satelit, dronele, uh, Uh, echipamentele electronice, simulările și diversele programe de detectare precoce, uh, timpurie a activităților teroriste și așa mai departe. Sunt foarte multe activități care ar putea combina industria civilă cu cea a armamentului, așa cum a spus și domnul Galer. Există câmpuri și sfere de cooperare și mă bucur foarte mult să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a veni cu cele mai bune propuneri în compromisul propus uh, de Parlament pentru șefii de state și de guverne, ceea ce ar putea să fie foarte util pentru baza industrială de armament de pe continentul nostru. Mulțumesc, Jean-Pierre. Doamna Nicolai dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în română. Uh, stimați colegi, salut această dezbatere am încredere că ceea ce va reuși să construiască domnul gahler va fi un, uh, o poziție de eficiență și o poziție cu adevărat politică. Uh, doar câteva chestiuni care țin uh, de realitate și cabina germană nu a apăsat <laughs> microfonul. Acum începem din nou rezultatul va depinde de ceea ce înțelegem că avem acum și de ceea ce ne dorim. Uh, din păcate însă uh, a construi o bază tehnologică și industrială a apărării europene presupune voință politică și din uh, examinarea realităților prezente constatăm că discursurile și micile noastre realizări se cantonează la nivel național și mai mult mai puțin uh, la nivel european. din punct de vedere politic există uh, o discrepanță majoră între ceea ce se întâmplă în viziunea europeană asupra politicii comune și am creat reguli și instituții avem uh, agenția europeană de apărare avem tratatul de la lisabona care ne permite mai mult avem comisia europeană care face mai mult dar aceste reguli uh, nu pot fi aplicate nu au un, uh, impact major politic. la nivel național însă rezultatele sunt vizibile și trebuie să denotăm că în continuare statele membre preferă să privilegieze parteneriatul și cooperarea în domeniul industriei uh, militare uh, adesea pe baze bilaterale dar și multilateral avem uh, deja agenții și companii care fac lucrul acesta însă în opinia mea nu acesta este viitorul politicii europene comune va trebui la bruxelles să încercăm să nu creăm doar instituții și să stabilim reguli ci să creăm uh, reguli care să fie stabilite și realizate de statele membre. dacă dorim mai multă politică uh, de apărare comună suntem obligați să utilizăm instrumentele pe care le avem și cred că principala uh, noastră preocupare este întărirea agenției europene de apărare care cred că aici am putea avea posibilitatea să gândim și niște reguli clare de compatibilizare a standardelor militare și a armamentelor și aceasta va putea duce la crearea de uh, unități comune de producție pentru că în condițiile diminuării bugetelor de apărare nu cred că va putea fi o prioritate investiția în uh, acest domeniu chiar dacă putem vorbi despre o dublă utilizare uh, civilă și militară a tehnologiilor va trebui să încercăm să creăm reguli de interoperabilitate și va trebui să încercăm să creăm reguli de standardizare. Uh, prin uh, politicile economice comune va trebui să încercăm să descurajăm statele membre să uh, își cantoneze principalele achiziții în domeniul apărării din state terțe pentru că numai în acest mod am putea realiza o bază comună o bază tehnologică comună și mult mai eficientă în teatrele de operațiuni europeană. este singura noastră șansă este un proiect care poate dura Uh, minim zece ani și sigur se poate duce pe termen uh, lung dar uh, de principiu consider că principala noastră resursă de a găsi o unitate de concepție în acest domeniu o constituie așa cum spuneam agenția europeană de apărare așteptăm uh, materialul care sunt convinsă că va fi și foarte interesant și mult mai dezvoltat decât ceea ce domnul gahler a prezentat astăzi aici și suntem dispuși și deschiși în numele grupului liberal să găsim soluții pentru a avea o viziune cumva mai eficientă și mai puțin teoretică decât se întâmplă de obicei. Mulțumesc, domnule Zemke. Bardzo chciałem podziękować. Otóż ja rozumiem, że... Domnul Zemke. Pierwsza nad Mulțumesc. Din ce am înțeles, este prima dezbatere pe marginea structurii acestui material și în ceea ce privește concluziile fundamentale. Și de aceea nu o să repet uh, în această dezbatere concluziile care au fost deja lansate dar o să subliniez alte subiecte care mi se par importante. Să începem cu începutul. Atunci când vorbim despre economie, industrie și tehnologie, trebuie să știm care ne sunt prioritățile. După părerea mea, în bugetul stabilit pentru perioada 2014-2020, bugetul pe care îl cunoaștem cu toții, ă, acest buget va fi unul de austeritate, va fi mai mic decât bugetul ă, actual și vor exista modificări. În total va exista o creștere a cheltuielilor pentru tehnologii și investiții moderne. Poate mă înșel cu 1 sau 2 miliarde, dar dacă mi-aduc aminte, în cadrul actual, în momentul de față, cheltuim aproximativ 80 de miliarde de euro, aproape de 80 de miliarde și în noul cadru financiar multianual vorbim despre 130. Deci va exista o creștere semnificativă și pe bună dreptate. Cred că în acest moment se pune o întrebare fundamentală. Această finanțare europeană va fi alocată exclusiv cercetărilor civile sau vom permite și uh, posibilitatea ca această finanțare crescută cu aproximativ 40 de miliarde de euro să fie alocată și pentru tehnologii militare. Știm că întotdeauna tehnologiile militare se transpun foarte repede în tehnologii civile și aș fi foarte mult în favoarea ideea, ideii ca uh, cercetările și inovațiile moderne să fie folosite și pentru apărare, pentru că în momentul de față fie statele membre se finanțează singure sau finanțăm EDA. Dacă permitem o a treia sursă de finanțare, acesta ar fi un argument puternic pentru proiecte comune de cercetare. Asta ar fi prima observație, pentru că în momentul de față avem două probleme. Prima problemă este că nu doar în termen reali bugetele de apărare au scăzut. Împreună cu domnul Zelenski, ă, noi venim din Polonia, unde nu a scăzut bugetul militar. Încă rămânem la 2% din PIB. Dar cu reducerea cu reducerile care au apărut, am văzut că cheltuielile dedicate tehnologiilor moderne au scăzut, pentru că se cheltuiește mai mult pentru întreținerea trupelor, deci există fonduri mai puține pentru investiția în, în, în tehnologii. Deci există o discrepanță crescândă între noi și americani și chiar între noi și China și alte puteri uh, emergente. Cred că acest lucru trebuie să fie spus răspicat. Prima victimă a reducerilor în bugetele militare sunt tehnologiile. A treia observație. În acest document am putea să enumerăm și banii irosiți din Europa, pentru că știm foarte bine că avem multe probleme lucrând cu uh, vehiculele armate, uh, avem probleme cu submarinele, uh, și cu alte tehnologii și rezultatul este că armamentul nostru este mult mai scump decât cel produs în altă parte. Cam atât pentru început. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Kronberg. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport extrem de important și cred că nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 14 ani. Ne putem întreba dacă există o bază tehnologică uh, și industrială europeană sau dacă e una franceză, una engleză, una finlandeză și așa mai departe. Cred că peisajul de apărare în Europa se caracterizează prin ineficiență, corupție, supracapacitate și o perspectivă cât se poate de națională. Cooperarea este foarte proastă, foarte slabă și, multe, și există multe discrepanțe de capacități. Cred că este important să considerăm că acest proiect nu este de fapt o competiție cu SUA. Cred că trebuie să vedem care sunt uh, competențele noastre, care sunt capacitățile noastre pentru cooperare europeană și nu pentru tehnologii naționale de apărare. Pentru verzi este foarte important să existe modificări structurale extinse și în acest moment cu această structură uh, vedem că, se, că acest sector nu este finanțat așa cum ar trebui. Mulțumesc, doamna Lözing. Ja, Herr Gahler hat in seinen Domnul Galler s-a axat în special pe obiective. Doamna Nicolae vorbea despre cum am putea să atingem aceste obiective și la asta mă voi referi și eu în prima mea întrebare. Și care este prima mea întrebare? Dacă există aceste procese de restructuralizare, dacă se dorește o întărire a bazei industriale și tehnologice europene, atunci mă întreb cine anume va gestiona va direcționa acest, uh, acest proces. Doamna Nicolae vorbea despre EDA, să fie nevoie de o conducere a acestui proces de către Agenția Europeană de Apărare sau Comisia ar fi mai abilitată să o facă? Dacă răspunsul la prima întrebare este Comisia, atunci uh, îmi permit să adresez o a doua întrebare. Care este Uh, controlul pe care Parlamentul European l-ar putea avea asupra procesului. S-a vorbit de asemenea despre finanțare. Prin urmare, important este suma de fonduri europene care ar putea curge în direcția întăririi uh, baze industriale și tehnologice. Și de asemenea se punea întrebarea ce fonduri ar putea fi folosite pentru cercetare și uh, dezvoltare. Interpretarea mea a articolului 41 din tratat îmi sugerează că o folosire a fondurilor europene în acest scop nu este posibilă. Prin urmare, vreau să-l întreb pe raportor care este poziția sa. Dar nu doar pe raportor, vreau să aflu uh, răspunsurile uh, colegilor de asemenea. Euh, Mulțumesc foarte mult. O să închid acest uh, tur de masă foarte preliminar și vreau să știu dacă domnul Geller are ceva de adăugat. Uh, Mulțumesc pentru aceste comentarii. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu Comisia pentru Industrie și, bineînțeles, colaborarea cu toți colegii Uh, s-a vorbit despre interoperabilitate. E drept, acest aspect este esențial. E clar că trebuie să găsim o cale comună și această cale comună e mai ușor de găsit la nivel european decât oriunde altundeva. Obiectivul este acela de a elimina risipa printr-o politică comună am putea elimina risipa, am putea face economii și cu siguranță am putea întări interoperabilitatea. Acestea trebuie să fie obiectivele noastre. Dat fiind faptul că pe viitor fondurile noastre devin din ce în ce mai restrânse, e clar că trebuie să luptăm pentru o achiziție mai eficientă, uh, coordonată pornindu-se de la o politică europeană. Verzii întrebau care sunt capacitățile de cooperare. Cred că întrebarea esențială este următoarea mai degrabă. Oare suntem capabili să garantăm securitatea furnizării pentru politicile asupra cărora deja am luat o decizie. Trebuie să stabilim ce anume facem noi în calitate de Uniune Europeană, care sunt misiunile pe care ni le asumăm și trebuie să ne întrebăm dacă putem într-adevăr să asigurăm baza necesară pentru demararea acestor misiuni. Dacă ar trebui să avem o, o misiune în străinătate, o misiune pe termen lung, mă tem că în momentul de față această dată fiind situația din momentul de față, nu am putea să facem niște planificări cât se poate de concrete. Eu consider că trebuie să putem acționa în cazul acelor misiuni, fie ele militare, fie ele civile, pe care le decidem, pe care ni le dorim. Cine va conduce procesul de restructurare? Ei bine, eu cred că aici uh, răspunderile trebuie să fie împărțite. Comisia e clar uh, responsabilă pentru uh, acordarea de licențe și certificate, pentru că această problemă ține de piața unică, dar uh, gestionarea per ansamblu trebuie să fie făcută, din punctul meu de vedere, mai degrabă de Agenția Europeană de Apărare pentru că această agenție lucrează strâns cu statele membre și toate deciziile luate de către EDA, bineînțeles că trebuie să fie coordonate și discutate în, pre, în prealabil cu statele membre. Acum, în ceea ce privește temeiul juridic, acel articol 41 menționat de doamna Lösing, dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, articolul acesta ne permite promovarea utilizărilor duale sau echipamentelor cu utilizări duale. Eu cred că trebuie să luptăm pentru o politică de securitate și apărare comună în adevăratul sens al cuvântului și trebuie să folosim toate instrumentele ce le stau la dispoziție pentru a promova această politică. Domnul Odi. Am uitat să vă spun că noi muncim foarte mult și în ceea ce privește domeniul spațiului cu proiectul Galileo, care este un uh, proiect uh, european important, astfel încât semnalul să fie independent de cel american. Bineînțeles, există și aplicații militare care sunt prevăzute în dispozitive precum uh, Copernicus și Uh, GNMS. Uh, am ascultat cu mare atenție intervențiile tuturor deputaților care demonstrează utilitatea acestui raport și mă bucur încă o dată să lucrez cu domnul Galer în condițiile pe care le va stabili în conformitate cu articolul 50. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule, uh, domnule Odi. Uh, vom avea o primă uh, discuție pe marginea primului uh, proiect de raport pe 17 septembrie. Uh, pentru că subiectul este pe ordinea de zi a Consiliului și ar fi foarte bine ca Parlamentul să poată să aibă o poziție cât mai consolidată cu putință în toamnă, înainte, să se ter- înainte de ședința Consiliului de la sfârșitul anului. Mulțumim, terminăm uh, uh, această bucată de dezbatere și trecem la punctul următor, care este un pic mai original. Uh, ca substanță, dar nu mai puțin interesant și care uh, este în linie cu câteva dezbateri pe care le-am avut. Am uh, dorit să avem printre noi astăzi reprezentanți eminenți ai Institutului European de Relații Internaționale care Uh, vin să lucreze la recomandări pentru o carte albă în ceea ce privește securitatea și apărarea Uniunii Europene. Mi s-a părut că această activitate destul de consistentă merită Uh, să fie pusă sub lumina reflectoarelor în comisia noastră, mai întâi pentru că această subcomisie pledează de foarte multă vreme prin diversele rapoarte anuale pentru elaborarea unei cărți albe privind securitatea și apărarea la nivel european și salut și prezența predecesorului meu aici, care atunci când uh, mi-a transmis ștafeta a insistat într-adevăr pe acest element. Element uh, al cărui partizan nu eram uh, întru totul, trebuie să recunosc, și acest exercițiu poate trezi uh, dificultăți majore între statele membre și instituțiile europene în ceea ce privește diversele priorități pe care ar trebui, asupra cărora ar trebui să ne aplicăm. și am fost uh, destul de reticent, dar pe cursul mandatului mi-am dat seama că a avut dreptate și că dacă Parlamentul nu insistă ca să obțină această metodologie în abordarea strategică, uh, Nimeni altcineva, din punct de vedere instituțional, nu o va face în locul său. Așa încât uh, în fiecare an uh, reamintim aceste lucruri uh, cu, mare, cu o mare majoritate și mă bucur că niște academicieni s-au aplecat asupra acestei sarcini să ne înțelegem bine, nu revendicăm și nu ne așteptăm ca șefii de state și de guverne care se reunesc în decembrie pentru a vorbi despre uh, PSAC să adopte în ziua respectivă o carte albă. Dar așteptăm cu toate acestea niște semnale minime pentru ca această metodologie să prindă rădăcini în sfârșit în procesul uh, care trebuie demarat în decembrie și în dezbaterile preliminare pe care le avem și pe care le aveți și dumneavoastră cu diversele instituții naționale sau europene. Uh, vedem dificultatea acestei dezbateri. Toată lumea este perfect conștientă că fără o viziune strategică reînnoită, pentru că această viziune a existat, nu uitați uh, activitățile uh, executate în 2003 și revizuite în 2008, dar trebuie să revizuim această uh, reflecție strategică pentru a avea noi perspective. Și vedem că, deși tentația e puternică, deși nevoia este din ce în ce mai imperioasă, există o reticență fundamentală la nivel politic să se deschidă dezbaterea. De teama ca această dezbatere să nu plece în toate direcțiile, la est, la sud, în ceea ce privește noile uh, amenințări și să nu avem probleme cu ierarhizarea uh, priorităților. Și tocmai de aceea noi pledăm pentru o metodologie cu carte albă, pentru că asta merge dincolo de uh, evaluarea noilor actori internaționali și a noilor amenințări și a noilor noastre interese, și este o imagine strategică nouă care se impune. Mă bucur uh, să îi întâmpin aici pentru prezentarea acestor recomandări pe experții noștri, dintre care unul va veni mai târziu, din păcate. Eu voi fi deja plecat la momentul respectiv. O să începem în ordine, pentru că știu că activitățile au fost bine calibrate. Domnul profesor Seminatore, bine cunoscut aici, care e președintele Institutului European pentru Relații Internaționale și care este la baza acestei inițiative, dacă se poate spune așa, care a preluat foarte rapid uh, sarcina se de a ne informa cu evoluția lucrărilor, apoi generalul de laria care probabil va insista asupra anumitor capacități și programe unde s-ar putea uh, prevedea eforturi suplimentare, apoi excelența sa ambasadorul Pierre Morel, iarăși bine cunoscut uh, în comisia noastră, în special pentru lucrările de, pentru munca sa ca reprezentant special în Asia Centrală și pentru criza din Georgia și apoi ambasadorul Bitterlich, uh, la fel de bine cunoscut, consilier diplomatic al cancelarului Kohl, care va închide această prezentare. Iată deci contextul în care vom uh, uh, desfășura această dezbatere, cum spuneam, destul de originală, care își are totuși locul în uh, perspectiva Consiliului de la finalul anului și de aceea credem că este necesară această dezbatere publică pentru această uh, agendă. Îmi cer scuze pentru introducerea prea lungă. Domnule profesor seminator, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Celula de reflexie strategică a Institutului European pentru Relații Internaționale supune atenție dumneavoastră recomandările sale pentru o carte albă pentru securitate și apărare a Uniunii Europene patru personalități independente, printre care cele 16 care și-au dus contribuția la redactarea sa, vă vor expune obiectivele, articularea tematică, instanțele uh, instituționale și strategice și repercusiunile de natură generală. De ce Uh, mai întâi o carte verde. Pentru că pune în centrul reflexiei uh, raportul uh, de necesitate între așteptările internaționale ale Uniunii Europene și o asumare sporită a responsabilităților acesteia pe continent, în vecinătatea sa imediată, dar și în lume. În aceeași măsură, pentru că presupune definirea unor obiective diplomatice și militare care se înscriu în relația de securitate și apărare, care Uh, contribuie la uh, construirea unei uh, relații europene și internaționale inconturnabile. Această carte albă adoptează, adoptă o abordare multipolară. Vizează autonomia și independența strategică a continentului în fața reechilibrajului între dezarmarea Europei și creșterea forțelor militare și politice în Asia, în însoțite de destabilizarea lumii arab musulmane și întoarcerea naționalismului uh, uh, pentru actorii majori ai sistemului. Acest uh, document vizează contextul politic intern, conjunctura internațională și mediul de securitate pe care privește ca mize pe baza cărora putem să exercităm o influență și astfel putem face față provocărilor și amenințărilor care bântuie cele 27 de sisteme de decizie. Se sugerează o abordare globală a crizelor și o, o uh, conștiință partajată a riscurilor și amenințărilor amplificate de către globalizare. Se subliniază necesitatea de a relansa uh, Uniunea, de a spori cooperarea în probleme industriale uh, care țin de capacitate de apărare și de securitate cibernetică și se propune o strategie europeană comună, diferențiată și globală în lume, deci o mare strategie. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, textul care vă este acum supus atenție este un instrument intelectual de sinteză între interesele naționale, europene și mondiale. Are ca și obiectiv precizarea ambițiilor, resurselor și dorinței politice a Uniunii Europene, făcând trimitere la coeziunea comunitară și la structura instituțională existentă. Ca și scop are de asemenea alertarea uh, dumneavoastră cu privire la discrepanța cibernetică care se uh, creează acum între Europa și Statele Unite, între Pekin și Washington, în marele joc al uh, spațiului cibernetic. Acestea sunt motivele pentru care am pornit la redactarea acestei cărți uh, albe. În perspectivă, dacă Europa nu uh, dobândește o strategie multipolară și o diplomație globală în diferitele zone ale planetei și dacă această strategie nu este suficient diferențiată pe plan geopolitic și instituțional, Europa va fi marginalizată în secolul al XXI-lea. Dacă ea nu uh, promovează o revoluție în afacerile politice și militare, ea va uh, dispărea dintre, adoptar, uh, dintre actorii care uh, contează. Adoptarea unei strategii multipolare este așadar uh, evidentă. Și de aici putem uh, trage niște uh, concluzii cu privire la anumite condiții imperative. Trebuie să se împărtășească interpretarea comună a uh, scenei mondiale, pornind de la uh, balance of power și uh, balance of threats Trebuie uh, definită o unitate de acțiune indispensabilă între diplomație, securitate și apărare în relațiile multipolare pentru a evita balcanizarea celor două emisfere și uh, a formelor de interguvernabilitate regională între zonele de interconexiuni, între polii mondiali de forță și uh, slăbiciune. Aceste zone constituie anumite zone de indecizie și de viduri strategice. Astfel se provoacă anumite înlănțuiri și angajamente care nu sunt uh, previzibile. Alte condiții, reechilibrarea cooperării între parteneri europeni și între uh, europeni și americani în interiorul NATO și între Uniunea Europeană și NATO, având în vedere interacțiunea lor politică și militară și ca și articulare strategică uh, între alianțe defensive regionale, în Europa și instrument de uh, securitate global la nivel mondial. Apoi, mai e vorba și de o fixare a unui cadru colectiv european în ceea ce privește echipamentele, cu obiectivul de a consolida și de a spori structurile industriale în cadrul unei piețe de apărare specifică și uh, nedelocalizabilă. Până la urmă, trebuie să se adapteze modele naționale de apărare la obiectivele europene, favorizându-se accesul preferențial al industriilor europene la programele plurianuale și aici ne referim uh, mai ales uh, la uh, cercetare și dezvoltare. Și în cele din urmă, promovarea Europei ca forță globală, ceea ce presupune o revoluție conceptuală o revoluție între afaceri, în, în ceea ce vește afacerile geostrategice și politice, adică spațiul, sateliții de observație, criptosecuritatea, laserul uh, și decizii specifice care uh, caracterizează uh, forțele globale de astăzi. Și acum să trecem la marea strategie. Adoptarea unei abordări multipolare a sistemului internațional uh, a devenit necesară și presupune definirea unei strategii planetare cu caracter triadic. De altfel, această strategie se află în inima dispozitivului de securitate urmărit prin această carte albă. Ea uh, recuperează trei forme, trei articulări și trei dimensiuni. Hard, smart uh, și soft. Haideți să pornim de la uh, prima. Strategia hard. Este vorba despre o strategie globală integrată Uh, ca și interesele uh, vitale, care are ca scop însoțirea tranziției Uniunii Europene de la bipolaritate înspre o lume multipolară și fixarea obiectivelor pe termen lung ale continentului. Are ca și scop final fundamental asigurarea stabilității sistemului internațional, precum și uh, apărarea Uniunii în fața uh, amenințelor hibride și în fața pericolelor și uh, provocărilor multiple, interne și externe, uh, care pun în uh, discuție statutul său de putere uh, și uh, supraviețuirea națiunilor sale. Este o mare strategie și presupune implicarea unui pol de forță european uh, vis-a-vis -vis de alți uh, poli continentali sau subcontinentali. În structura sa centrală, ea trebuie să fie orientată de uh, leadership francez francezo german Uh, readaptat, deschis și înscris în uh, sânul Europei. Responsabilitatea politică și strategică a Uniunii Europene trebuie să uh, se decidă la nivel planetar, adică la nivelul marilor puteri ale secolului al XXI-lea. Vorbim despre o scară a anticipării și a amenințărilor potențiale. Putem defini strategia multipolară ca o strategie de reechilibrare și de adaptare planetară de esență proactivă politic este strategia care justifică alianțele permanente, coalițiile uh, celor care își doresc uh, această nouă strategie. Uh, se face recurs la forță și la principiul de autonomie strategică. Este până la urmă o strategie necesară în cazuri de uh, extremă urgență. Strategic vorbind, ea recuperează tot spectrul capacităților operative Uh, de operare uh, convenționale, balistice, nucleare, tehnologice, uh, care țin de securitate cibernetică, industriale și presupune coordonare. Apoi strategia SMART, pe care o numește NATO inteligentă. Îi spune SMART doar pentru că ea se situează între hard și soft. Aceasta este o Strategie mixtă, transnațională. Este o strategie care vizează securitatea colectivă, conflictele regionale și crizele uh, mari de vecinătate sau uh, crizele uh, din cel de-al doilea cerc, care presupun interesele de proximitate ale continentului și cadrul său de acțiune apropiat. Este o strategie care stabilizează. Prima presupunea o reechilibrare, aceasta presupune o stabilizare. Ea presupune o conjugare a elementelor competitive și conflictuale, cooperative și coercitive, socioeconomice și financiare, eh, politice, eh, politicile energetice și politicile sociale, care sunt ordonate în cadrul eh, acestor categorii de doctrine, care sunt ca atare surse de acțiune fără ambiguitate se ia forma unei strategii de gestionare a crizelor, se creează o legătură între securitatea internă și externă, uh, se creează o ierarhie a intereselor naționale, o apărare a frontierelor comune și o mutualizare a mijloacelor și responsabilităților. Strategia soft sau civilizațională este strategia uh, forței Europei, care uh, presupune uh, o ordine simbolică, așadar bazată pe o legitimitate incontestabilă și împărtășită. Este o viziune culturalistă și uh, concurentă a strategiei juridice și uh, comerciale și, mai exact, o strategie cu caracter identitar, existențial și pe termen lung. Ea se bazează pe ideea unei provocări și a unui actor uh, mereu atent, o strategie în conformitate cu care uh, Grandoarea unei națiuni sau a unei idei sunt fapte care țin de uh, spirit, de conștiință și sunt uh, produse care presupun o implicare uh, colectivă. Practic, este vorba de societăți bazate pe valori fundamentale și concepții despre lume. De altfel, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, schimbarea paradigmelor geopolitice și strategice revindicate de către abordarea noastră aduc un prim răspuns analizei situației actuale și a cele care vizează contextul mondial. Formulăm așadar dar recomandări, printre care cele mai importante sunt următoare. următoarele. Provocarea care vizează securitatea are nevoie de răspunsuri unitare care să depășească cadrul uh, național și care să ducă la unitate strategică a continentului, care este mai indispensabilă ca oricând. De asemenea, se vorbește de promovarea păcii și de pregătirea uh, viitorului uh, Europei, unde trebuie să intervină Europa pentru sine, dar și pentru restul lumii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule uh, profesor. Domnule general, aveți cuvântul. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, pour faire suite à ces premières considérations conceptuelles, am evocat aspectul practic aici, ținând cont de dimensiunea operațională a PESC și în contextul crizei internaționale quasi permanente cu care se confruntă Uniunea Europeană și față de care voința politică trebuie să se bazeze pe niște instrumente eficiente și sustenabile din punct de vedere financiar, uh, avem câteva sugestii practice care ar putea fi integrate în uh, activitatea pregătitoare pentru Consiliul din decembrie. Mai întâi, succesul politicii exterioare este condiționat de uh, schimbul de informații și uh, Uh, ne reamintim faptul că în toate uh, ocaziile în care UE a intervenit au fost nevoie de informații, ceea ce a necesitat un personal din ce în ce mai bine uh, pregătit, echipamente din ce în ce mai sofisticate și interoperabilitate. De asemenea, Ehm, trebuie să se poată anticipa și planifica activitățile ulterioare. Este deci o disciplină importantă care trebuie să fie subiectul unor eforturi și eh, cercetări în domeniul eh, tehnologiei, precum și a formării eh, personalului. De asemenea, Uh, aceste aspecte sunt uh, aspecte critice și avem trei dosare majore. În primul rând, ceea ce se întâmplă în Afganistan și în Africa și în uh, Balcani confirmă încă o dată faptul că avem nevoie de informații în timp real pentru planificarea și realizarea misiunilor prin intermediul dronelor. Unele state membre care sunt angajate în teatre de operațiuni trebuie să facă față urgențelor și, de asemenea, uh, din păcate, uh, în acest moment, aceste echipamente sunt disponibile doar din anumite țări terțe. Avem nevoie de capacități uh, strategice în Europa și în contextul Uh, securității exterioare și interioare, capacitățile cu drone uh, trebuie, uh, răspunde, răspund unei necesități duble, atât pentru misiunile militare cât și pentru cele ale poliției. Nivelul politic poate să stimuleze un program european de drone care să uh, opereze la altitudine medie și pe durate lungi și să fie utilizate în mod dublu pentru a avea o flotă europeană. Al doilea punct, eficiența uh, liniei de informații care se bazează pe uh, schimbul de informații secrete pe care statele membre uh, le, schimbă între, uh, le execută. Pentru lupta împotriva terorismului, spre exemplu, o fază ulterioară ar fi de a avea un serviciu de informații european care să poată să ofere informațiile necesare pentru politica internă și externă a Uniunii. Uh, în al treilea uh, rând, trebuie să avem un program european de perfecționare pentru uh, obținerea de informații, spre exemplu în cadrul Colegiului European de Securitate și Apărare, bineînțeles dincolo de formările naționale. Și trebuie să nu neglijăm cooperarea cu NATO, cu condiția ca dificultățile de ordin politic care afectează relațiile între anumite state membre și uh, uh, această organizație pot fi uh, aplanate. Apoi, avem al doilea dosar sensibil, uh, cibersecuritatea și ciberapărarea, apărarea informatică. Uh, bineînțeles, uh, mediul internațional a uh, evoluat foarte mult din 2003 până acum și am văzut că avem mai multe riscuri pentru infrastructurile critice, atât naționale cât și comunitare. Este legată foarte clar această problemă de problema informațiilor, pentru că avem de-a face cu un dușman fără chip și Uh, care, uh, bineînțeles, uh, este destul de dificil de identificat și de definit. Uniunea Europeană trebuie să insiste asupra unei strategii europene în lupta împotriva infracționalității informatice. Trebuie să implicăm actorii publici și privați să se protejeze mai bine uh, și să instituim un uh, coordonator pentru uh, securitatea informatică care să fie inclus în uh, problemele de cercetare și dezvoltare cu ajutorul statelor membre și al instituțiilor. Acest program se bazează pe patru piloni. Coeranța, coerența care permite să armonizeze politicile pe baza instrumentelor juridice existente și viitoare, apoi coordonarea, condiție esențială a succesului, uh, la nivel interguvernamental și interinstituțional între sectorul public și privat pentru a evita duplicarea de eforturi. Comitetul Politic și de Securitate este deci un actor extrem de important pentru a desemna niște uh, coordonatori, niște uh, oameni care să uh, țină legătura pe această teme. Apoi avem uh, cooperarea și care vine în corolar uh, la coordonare și coerență și Uh, trebuie să ținem legătura cu alte organizații relevante, cum ar fi Centrul de Excelență al NATO în materie de ciberapărare sau cu Europol. Având în vedere că vorbim despre aceste capacități, avem nevoie de mijloacele financiare și umane pentru a le atinge. Pe plan conceptual, uh, în special la statul major al Uniunii Europene, în planul de formare în ceea ce privește tehnologia informației și a comunicației, în plan operațional prin sistematizarea CERT și prin uh, înființarea unui centru european de luptă împotriva cibercriminalității, EC3, care a fost creat recent. Apoi, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, printr-un, uh, printr-o susținere mai hotărâtă a EDA în uh, realizarea misiunilor sale, și de asemenea în plan industrial pentru a avea o tehnologie a informației și a comunicării mai bună. Apoi, pentru a încheia câteva sugestii care țin de uh, voința Uniunii în ceea ce privește apărarea și securitatea. În primul rând, uh, um, plecând de la exemplele Weimar sau Weimar Plus sau cooperările nordice sau baltice, trebuie să avem o structură permanentă de uh, Um, cercetare și de cooperare. În al doilea rând, trebuie să avem un buget pentru PESC la înălțimea ambițiilor sale, astfel încât să avem o mai bună repartizare a liniilor bugetare, din care 20% să se ocupe exclusiv de echipamente. În al treilea rând, păstrarea și dezvoltarea unei industrie a apărării performante Trebuie să avem uh, un buget pentru EDA care să-i permită să-și îndeplinească cele patru misiuni. Trebuie să avem un dialog uh, cu inițiativele dezvoltate în cadrul OCAR și LOI și, de asemenea, trebuie să avem o mutualizare prin inițiativa Pooling and Sharing, mai ales pentru capacitățile lipsă, așa cum am văzut în operațiunile cele mai recente. Apoi trebuie să uh, lucrăm la dezvoltarea unor pro unor programe cu caracter dual uh, pentru securitatea internă și externă. A patra sugestie se referă la identificarea sistematică a programelor comune atunci când inițiativele individuale nu mai sunt posibile în special în ceea ce privește criminalitatea, terorismul și gestionarea conflictelor majore și îndepărtate. Apoi crearea unui centru de planificare și de conducerea operațiilor care, a operațiunilor care să permită UE să, care să fie permanent pentru UE deci să avem o soluție mai permanentă decât cele care sunt aplicate în mod eh, empiric, mai ales în cazurile în care nici, nici NATO nu vrea să se angajeze. Apoi trebuie să avem o înscriere formală a statului major al uh, Corpului European printre instrumentele PESC, pentru că acesta este un exemplu clar de cooperare structurată permanentă. Apoi, un recurs operațional prioritar la grupurile tactice existente deja, uh, care și uh, de asemenea și cu brigada franco-germană care nu a fost uh, angajată vreodată în operațiuni majore încă de când a fost uh, înființată în 89. Și în al optulea rând, o asociare sistematică a Parlamentului European pentru a aduce dezbaterea asupra problemelor de apărare și de securitate, uh, pentru a avea o, un domeniu pentru ca acestea să fie pe înțelesul tuturor uh, cetățenilor. Deci toate aceste sugestii sunt operaționale, dar au și un uh, pol uh, politic și aștept și părerea domnului ambasador Morel. Alors vous avez mâché à la fois mon travail de présentation. Uh, vă rog Uh, mă bucur foarte mult că ați prezentat uh, activitatea dumneavoastră și, de asemenea, mă bucur că l-ați prezentat deja pe excelența sa, uh, domnul profesor Morel, și o să-i dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimați eurodeputați. La 10 ani după prezentarea cărții, libere cu, cărții cu la securitate în 2003, cred că este timpul să reluăm o, o reflexie metodică pe marginea securității europene. Uh, deja au fost prezentate anumite uh, chestiuni uh, dar trebuie să ajungem și la aplicarea concretă, pentru că nu vorbim doar despre un exercițiu conceptual. Prin urmare, vă voi prezenta eu elementele cheie ale analizei noastre și a, ale propunerii noastre cu riscul de a simplifica, evident, având în vedere constrângile de timp. Trebuie să pornim de la noile um, date planetare. Fragmentarea și deplasarea forțelor um, Uh, au fost uh, confirmate în câțiva ani, iar uh, perioada de după, perioada de după războiul rece a luat sfârșit. Spațiul modian se configurează acum în jurul mai multor centre de putere, care sunt încă mobile, care încă se mișcă cu foarte multă hotărâre. Avem așadar de-a face cu un sistem care evoluează între policentrism și anarhie. Am avut de-a face cu o tranziție lungă care a cunoscut mai multe etape, diferite, mai multe schisme, avem de-a face cu mai multe insule plutitoare, mai multe puteri care doresc să se uh, afirme, uh, care însă nu-și uh, asumă responsabilitatea sistemului nu suntem uh, marginalizați în această dezordine, trebuie să ne găsim uh, rolul și trebuie să ne orientăm prin alegerile noastre. Este vorba despre anumite evoluții încă incerte și de aceea trebuie să uh, nu avem o viziune pesimistă, ci una mai obiectivă. Există oportunități, există tendința de a nu le lua în considerare, simplificând lucrurile, gândindu-ne că lucrurile se mișcă singure. Nu, există o forță centrală care dirigează sistemele bipolare, uh, care există din anii 50, uh, care s-a uh, prelungit pe perioada războiului rece. Există două sisteme, două logici care se confruntă. Multilateralismul și acum câțiva ani am avut anumite motive pentru a lupta pentru un multilateralism eficace, dar de 10 ani încoace apare o Uh, un demers vestfalian sau un nou vestfalian și nu mai putem gestiona foarte bine tensiunile. Având în vedere emergența noilor uh, puteri, deocamdată nu mai putem uh, aștepta. Vorbim despre criza din Siria și asta este cel mai bun exemplu. Prin urmare, constatăm o incertitudine structurală și durabilă a sistemului interstatal. Din perspectiva noastră, trebuie să uh, adăugăm uh, anumite uh, evoluții cu efect planetar, anumite elemente care nu sunt suficient gestionate de către Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la evoluția din ce în ce mai rapidă a tuturor societăților care au devenit mai fragile, care presupune că e nevoie de contramodele, de niște mișcări radicale dar uh, noi nu suntem obișnuiți să asistăm la așa ceva. Există comportamente din ce în ce mai individualiste, o contestare metodică a autorității și oarecum o anumită concurență uh, incertă între sistemele uh, de valori și modelele din societate. Adăugăm la asta constatarea că totuși trebuie să se facă progrese. Toate acestea pentru Uniunea Europeană presupun o instabilitate sistemică. Trebuie să luăm considerare această realitate. Suntem foarte vizați de crize mai clasice, precum cele din Balcani sau din Caucaz. Am fost avertizați și de ceea ce s-a întâmplat în Libia, acum de ceea ce se întâmplă în Sahel și aceste apeluri sunt uh, multiplicate mereu. Apoi adăugăm la asta uh, criza zonei euro, care poate părea diferită, însă realitatea ea demonstrează amploarea uh, cu tremurului uh, cu care s-ar putea uh, confrunta uh, uh, sistemul nostru odată ce luăm în considerare dimensiunea planetară. Sunt și conflicte de natură etnică, conflicte care se nasc de pe, mar- de pe urma imigrației. Prin urmare, trebuie să vedem care sunt elementele care creează perturbări pentru a putea lua în considerare toate aceste elemente într-o uh, analiză strategică rațională. Sunt mai multe tipuri de uh, dependențe specifice europene, care presupun rețele de informații, de aprovizionare și de transport. Suntem foarte deschiși lumii, suntem foarte dependenți de restul lumii și trebuie să ținem cont de toate acestea, pentru că acestea sunt uh, vulnerabilități. Uh, fiecare pol are propriile sale vulnerabilități, noi pe ale noastre. Uniunea Europeană însă cum ar putea să intre în acest demers? Uh, odată ce se stabilesc mari uh, actori, uh, e bine, aceștia nu ies din propriile lor modele. M-am referit la nou vesfalism tocmai pentru că se aplică aici într-o anumită măsură. Sunt organizații internaționale care își doresc să fie multilaterale, pe bună dreptate, dar pe de altă parte asistăm la revoluții interne, la probleme care țin de reforme și la un anumit conservatorism. În aceeași măsură, uh, ne aflăm într-un fel de pauză ca să nu vorbesc despre un vid uh, strategic. Această situație nu este neapărat negativă pentru Europa. Europa se regăsește într-un sistem mai deschis, mai competitiv, uh, probabil mai plin de conflicte, însă în aceeași măsură putem găsi aici noi marje de acțiune câtă vreme ceilalți uh, nu iau în cont uh, gestionarea sistemului, uh, e bine, noi înși ne putem anticipa oarecum lucrurile și am putea să avansăm într-o manieră realistă. Dacă spun lucrurile astfel, e pentru că după criza din Caucaz și după confruntarea din Asia Centrală, um, Europa, fără să facă prea mult zgomot, prin mijloace rapide, ar putea să găsească niște soluții însă mă gândesc că dacă încercăm să facem o analiză mai generală în cadrul pe care l-am propus, uh, vom avea elemente de răspuns, uh, însă uh, s-ar putea să ne descurajăm de la bun început noi pe noi, în urma unor reflexii intelectuale. Deci trebuie să încercăm să avansăm. Ne aflăm așadar în această situație. Suntem o forță civilă și comercială care e pe cale să devină o forță de pe deplin politică. Evident, cu anumite eforturi și angajamente care deja au fost menționate. Asta nu înseamnă niciun fel că va trebui să renunțăm la valorile noastre, iar uh, Asta nu înseamnă nici că trebuie să renunțăm la identitatea noastră. Trebuie doar să formulăm mai clar aceste strategii care uh, v-au fost prezentate foarte rapid, uh, în manieră globală, de către domnul uh, profesor Seminatore care a vorbit despre o strategie flexibilă vis-a-vis -vis de vecinătate, uh, o strategie civilizațională care să aducă un plus de valoare în exterior. Noi suntem așadar în măsură să propunem uh, un demers împreună uh, pentru a asigura anumită coerență. Din perspectivă geopolitică, oarecare ar putea să fie demersul nostru și cu asta voi încheia. Ei bine, sunt patru mari spații aici care ne implică. Facem parte dintr-un spațiu euroatlantic, dintr-un spațiu euroasiatic în sens bicontinental, dintr-un spațiu euromediteraneo-african și în cele din urmă să ne uităm un spațiu euroarctic. Și cu acesta trebuie să purtăm discuții. În spațiul euroatlantic, evident, partenerul nostru cheie este reprezentat de Statele Unite. Știm cu toții cum să lucrurile, nu insist. Va trebui așadar să avem uh, o nouă cale de a împărți uh, responsabilitățile n a trebuit să ne uh, bazăm pe tensiuni, așa cum s-a întâmplat în trecut, inclusiv în cazul războiului rece. Trebuie să existe o anumită vocație universală în care fiecare să pledeze pentru o anumită abordare a societății, coerentă, însă respectându-se specificitățile pe care le cunoaștem cu toții. În acest spațiu euroatlantic ar trebui să ne gândim și la noile potențialități reprezentate de America Latină și de Canada. Cel de-al doilea spațiu, spațiul euroasiatic. Ei bine, aici Rusia este hotărătoare, bineînțeles și astfel am putea construi un uh, spațiu, o arhitectură mai stabilă și uh, care să fie mai concertată pentru spațiul european. Uh, din nou, avem anumite opțiuni care ar trebui materializate, ori asta încă nu s-a um, întâmplat. E nevoie de anumite sinergii, dar, cum spuneam, aceste alegeri încă n-au fost decantate. Acest lucru este valabil și pentru China și pentru ceilalți mari partenerii ai noștri, uh, India și alte state emergente. Până la urmă, aceste state nu au ales uh, clar uh, parteneriatul Europei. Prin urmare, aceste opțiuni trebuie să se decanteze pe de o parte și de alta, pentru că fără asta nu vom putea construi parteneriate strategice, deși avem ambiția să o facem. Dar încă nu suntem chiar acolo, pentru că încă nu am uh, ales așa cum trebuie parteneriate pe termen lung. Dar când vom ajunge acolo, uh, am putea adăuga o dimensiune de securitate fiecăruia dintre aceste parteneriate. N-am ajuns încă acolo, însă uh, munca este în desfășurare și s-ar putea să ne aflăm acolo la un moment dat astfel încât vom putea gestiona bine situații de cri- criză. Spațiul euromediteraneo-african este un spațiu foarte important pentru noi. Vorbim despre un alt uh, pol uh, care are uh, o importanță hotărătoare în acest spațiu meditar, uh, mediteranean și care ține de uh, Orientul apropiat. Este unul în care trebuie să ne uh, mobilizăm, chiar dacă cu întârziere, chiar dacă există adesea momente de paralizie, e bine, trebuie să mobilizăm niște resurse. Pentru că Africa este singurul spațiu care presupune o propunere de dezvoltare reală. E clar că e un demers pe termen lung civilizațional pentru această regiune în acest uh, spațiu, practic asistăm la o revendicare pe care o cunoaștem, cea a demnității și identității, de asemenea și cea a cetățeniei. Există aici însă și forțe ostile, care sunt foarte bine organizate, mai ostile și mai virulente decât uh, cele care există în lumea arabă. Prin urmare, noi trebuie să ne implicăm în această muncă pe termen lung vis-a-vis -vis de acest uh, spațiu. Și trec la spațiul euroarctic, pentru că aici avem anumite indicații care țin de strategie și de anumite uh, demersuri. Uh. Așadar, este vorba despre un domeniu care ține de interesul nostru direct, în legătură cu care ar trebui să uh, ne manifestăm atenția. Ar trebui să mai clarificăm niște lucruri cu partenerii noștri și să construim în aceste diverse zone geografice anumite eforturi de tip uh, nou. În orice caz, trebuie să prezentăm o remobilizare uh, strategică a Uniunii Europene cu abordare globală, așa cum s-a spus. Și pentru a încheia, nu aș dori decât să spun că transformarea contextului strategic obligă Uniunea Europeană să abordeze pe fond chestiunea securității sale în următoarele decenii. Există o alegere exclusivă exclusivă a forței inteligente, smart power, de fapt, și spun exclusivă, pentru că până la urmă este o soluție bună. Unii se gândesc că, că aceasta ar putea fi semnătura noastră, dar nu ne putem opri aici în lumina celor pe care le-am menționat. Și aș dori să citesc de altfel și potențialii adversari a Europei. Ehm, ar trebui să ne gândim la forța brută, la subversiune și la amenințări directe, care eh, trebuie toate cuprinse într-o strategie eh, inteligentă. N-ar, n-ar trebui să ne regăsim vreodată într-o situație de impas și ar trebui să ne gândim că trebuie să ne mișcăm mai bine din perspectiva mm, civilă și uh, militară, cum am făcut-o și în trecut, dar de asemenea trebuie să recurgem la forță dacă este uh, cazul. Ar trebui să folosim forțele în manieră defensivă în cazul în care apare această nevoie ar trebui să există convergență de securitate între statele membre care este absolut indispensabilă. Dacă Uniunea Europeană dorește să contribuie la construirea sistemului internațional și dacă dorim să dăm un răspuns bun care este singurul posibil în contextul evoluțiilor internaționale actuale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum dăm cuvântul domnului ambasador uh, Biterliș. Madame la vice-présidente, mesdames. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație. Colegii mei au prezentat într-o măsură perfectă esențialul activităților pe care le-am uh, desfășurat în uh, Bruxelles, subliniind nu doar importanța și utilitatea, ci și necesitatea acestei cărți albe a apărării și securității printr-o abordare mult mai extinsă și de cooperare decât în 2003. Uh, Aș vrea pur și simplu având în vedere unde a ajuns dezbaterea, să adaug câteva lucruri. Starea de uh, fapt de la Maastricht la Lisabona, Uniunea Europeană a încercat să promoveze ideea unei politici comune, politici externe și de securitate comune. Uh, progresele de atunci și până acum sunt totuși limitate. Există o listă de operațiuni ale Uniunii Europene care este considerabilă, dar care a demonstrat în același timp limitele posibilităților noastre. Și aceste progrese rămân în continuare limitate. De ce? Pentru că am, ne-am păstrat reflexele naționaliste și rămânem blocați cumva din cauza relației noastre cu NATO. Doamnelor și domnilor, limitele au fost accentuate în ultimii ani nu doar prin faptul că lumea din jurul nostru s-a schimbat în mod profund, ci și de faptul că armatele noastre sunt subfinanțate. Și acest lucru nu este un fenomen nou, ci este un fenomen pe care îl putem observa de uh, ani buni. Uh, din cauza complexității uh, crizei din jurul nostru, nu avem decât uh, o singură alegere, să ne coordonăm forțele, instrumentele și mijloacele pe care le avem la dispoziție. Deci mai întâi să relansăm o dezbatere pe fond pe marginea a trei întrebări în primul rând, evaluarea lumii din jur, în al doilea rând, propria noastră viziune strategică asupra locului nostru în lume și, al treilea, structură, mijloace și instrumente. Mărturisesc că eu sunt în continuare partizan uh, al creării unei armate europene. Și asta ar fi ideea de a progresa către pooling and sharing dar uh, un polling and sharing luat în serios. Deci să nu rămânem uh, undeva la prima jumătate a drumului. Sunt conștient de faptul că suntem la începutul unei dezbateri pe această temă și dezbaterea mai apare din când în când. Vă dau un exemplu pe care nu-l pot ascunde, deși uh, prietenul meu, Pierre Morel, este alături. Uh, luna ianuarie am fost uh, invitat uh, de guvernul din Mali care mi-a sugerat uh, ideea că francezii ar trebui să fie însoțiți de restul Europei pentru a avea o operațiune sub egida UE, pentru a-i proteja mai bine pe francezii aflați în Africa. Mie mi se pare o idee foarte bună și cred că există o procedură în acest sens, dar nu a fost niciodată utilizată. Înțeleg pe de altă parte că Franța a preferat, având în vedere circunstanțele, să acționeze rapid. Chiar și algerienii au înțeles acest lucru, dar eu am fost întristat de faptul că această operațiune nu a putut fi făcută sub drapel european. Doamnelor și domnilor, câteva idei practice care ar trebui și care ar putea să fie lansate chiar uh, la debutul acestei uh, cărți albe. În primul rând, trebuie să găsim un alt mod de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Trebuie să știm că Parlamentele Naționale sunt reticente în această privință, să fim realiști. Dar haideți să încercăm să creăm un fel de cooperare permanentă pe această temă pentru a depăși uh, rezervele și reticențele și pentru a construi încredere între cele două uh, etape de legitimitate necesare. În al doilea rând, uh, Uh, dispunem de o structură la um, nivel european, la Bruxelles, prin Consiliu, dar dispunem și de fonduri europene de apărare, care ar trebui să fie ca o agenție centrală. Ar trebui să putem integra rapid toate aceste instrumente astfel încât să avem cereri de ofertă mai revoluționară, dacă se poate spune așa. Și în al doilea rând să uh, cerem EDA să devină coordonatorul cercetărilor aplicate și schimburilor de materiale uh, în domeniul apărării. A treia idee, foarte rapid, am creat aceste grupuri operaționale și mi s-a spus că ar trebui să le înlocuim cu brigăzi, astfel încât să putem profita într-adevăr de acest uh, instrument. Și apoi, ultima idee, am uh, creat un fel de transport comun, dacă se poate spune așa, integrând uh, toate flotele de elicoptere. Asta ar fi un punct foarte bun, având în vedere lipsurile pe care le cunoaștem în sectorul de transporturi. Mă opresc aici pentru că, până la urmă, cooperarea ar trebui să plece de la sine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, domnilor. Consider că aceste contribuții reflectă foarte bine intensitatea și importanța lucrărilor pe marginea cărora ne aplecăm. Vă sunt foarte recunoscător pentru aceste prezentări de înaltă calitate îmi doresc și unii colegi să intervină. O să-mi cer scuze că eu va trebui să plec, dar mă bucur foarte mult că am putut participa până acum la prezentările dumneavoastră de înaltă calitate, cum spuneam. Uh, domnul vicepreședinte Sofocleus uh, uh, are cuvântul, va urma și doamna Nicolae are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou voi vorbi limba română, pentru că calitatea și individualitatea uh, expunerilor dumneavoastră mă obligă și pe mine la rigoare și cred că uh, franceza și engleza mea uh, riscă să fie destul de slabe pentru ceea ce doresc să exprim. Salut această dezbatere care pentru prima oară în opinia mea depășește o abordare uh, pe care noi până în o mie nouă sute optzeci și nouă o numeam limba de lemn uh, a societăților estice uh, care în paranteză fie spus a, contribuit la căderea regimurilor comuniste ale Uh, acest tip de limbă de lemn utilizat în uh, unele strategii kvazi strategii documente ale uniunii europene a blocat uh, adesea ideea de viziune și cu siguranță decizia care urmează atunci când există viziune. la pagina șaizeci și cinci a strategiei franceze de securitate se sugerează ideea necesității unei cărți albe europene foarte mulți însă se întreabă dacă asta nu e cumva un cal troian care va amâna cumva uh, o decizie în acest sens și cred că este de discutat dar uh, ceea ce este de discutat este faptul dacă avem nevoie de o viziune în materie de apărare și de securitate dacă înțelegem foarte bine unde suntem și dacă chiar știm unde dorim să ajungem în următorii douăzeci treizeci de ani. Uh, domnul ambasador borrell vorbea despre lipsa unei viziuni sigur uh, dacă douăzeci douăzeci strategia două mii douăzeci lansată inițial de deng xiaoping preluată de medvedev într o campanie electorală și îmbrățișată de uniunea europeană poate fi o viziune atunci eu cred că nu avem o viziune. Uh, nu avem o viziune pentru că nu înțelegem că ceea ce ne dă o șansă ca structură politică este multipolarismul. deși recent uh, domnul friedman ne anunțat că vom trăi într o lume unipolară unde statele unite va fi marea putere care va disciplina planeta. dacă avem forța și luciditatea să privim împrejur cu siguranță soluția pentru toți este multipolarismul și în acest context aș vrea să mă întorc la politicile de securitate. eu uh, cred că uniunea europeană mai poate fi reinventată doar de puține lucruri și politica comună de securitate și de apărare este unul dintre ele. aceasta ar presupune și o bază uh, industrială și tehnologică comună și i ar permite să se reindustrializeze în tradiție și în performanță pentru că dacă avem curajul să privim cu luciditate câteva produse nu foarte multe pe care capabili suntem să le facem în uniunea europeană vom vedea că încă avioanele europene fac carieră în toată lumea și nu doar pe un spațiu restrâns. asta presupune că putem fi competitivi în domenii în care avem tradiție în care avem calitate și dacă aceste domenii pot avea utilizare duală este o șansă pentru noi. de aceea eu cred că este nevoie să avem o carte albă a securității cu o singură condiție ca ea să dezvolte o viziune pe termen mediu și lung ca ea să dea, șansă, uh, dea posibilitatea statelor membre să înțeleagă că orice risc de, de mișcare centrifugă de uh, opțiune dominatoare poate dărâma această regiune și odată dărâmată riscă să se feudalizeze se refeudalizeze într o lume care se polarizează în structuri regionale de putere și riscă să o facă nesemnificativă într un joc geopolitic pe termen mediu și lung. de aceea cred că o dezbatere în, în think tank uri neangajate politic pentru că din păcate și lipsa de viziune a leadership ului european Uh, constituie în opinia mea una din cauzele pentru care ca să îl parafrazez pe talleyrand mai mult dansăm decât înaintăm asta spunea el despre congresul de la paris uh, ar putea să le dea o șansă cu câteva condiții în uh, modesta mea opinie să încercăm să dezvoltăm o viziune de prioritizare a riscurilor care sunt riscurile cu care ne vom confrunta în următorii douăzeci și cinci treizeci de ani? din punct de vedere militar eu cred că vom avea de a face doar cu războaie mici războaie regionale în care o armată europeană ar putea fi eficientă în misiuni de peacekeeping și desigur de restabilire a situației. pentru asta cred că este nevoie să avem uh, o armată europeană ne ar costa și mai ieftin ne ar reuși să ne și compatibilizeze și ne ar face mult mai uh, eficienți uh, în planul acțiunii militare și dacă doriți și în planul acțiunii politice pentru că un succes în acest domeniu dă și succesul acțiunii politice și creează uh, noțiunea de putere a unei forțe. domnul general a propus câteva, câteva măsuri foarte concrete în acest domeniu și sunt total de acord cu Uh, cu preocupările în ceea ce privește cyber uh, security. Uh, de ce? pentru că uniunea europeană este un spațiu al libertăților și al drepturilor și în momentul de față este incapabilă să protejeze aceste libertăți și drepturi Uh, care au unit o și care au adus o să promoveze o serie de valori pe care pretinde că le poate și exporta dar nu și le poate proteja pe teritoriul său. Uh, recentele scandaluri pe care nu înțeleg să le mai invoc dovedesc cât de vulnerabili suntem în a proteja interesele cetățenilor europeni. un centru european de cybersecurity o investiție în inteligența europeană o investiție în capacitatea noastră de reacție în acest domeniu cred că merită uh, a fi prioritar și acest centru care s a realizat dar și o colaborare foarte clară cu statele membre pot dezvolta capabilități de reacție cu dublă utilizare și civilă și militară. domnule general în ceea ce privește un serviciu european de inteligență opinia mea este diferită. Uh, știm foarte bine cum funcționează sitsen ul dar știm foarte bine că inteligențul european este unul de competiție și este și un efect al unui dat uh, cultural. va fi foarte greu să compatibilizăm mentalități să compatibilizăm structuri să compatibilizăm o resursă în <clears throat> care competiția a fost unul din mijloacele de existență. e greu să văd mi șase cu bds ul german sau cu alte structuri lucrând împreună <clears throat> dar putem să încercăm să cooperăm fără însă să creăm o structură în acest domeniu sensibil și după părerea mea profund uh, cultural <coughs> fără îndoială sunt câteva lucruri care ar trebui să ne determine să ne îndreptăm spre anumite spații. eu cred că prima, avem două prime priorități spațiul mediteranean în care suntem și nerelevanți și vulnerabili și spațiul estic caucazian și spre asia centrală care ne ar putea asigura și o stabilitate și o evitare a ceea ce istoria noastră tradițională ne a oferit o zonă de conflict de risc și de vulnerabilitate dar și o resursă de cooperare în domeniul economic și export strategic care ne ar putea consolida ca entitate. Uh, doresc în încheiere să salut uh, abordările dumneavoastră să cred că dacă vom gândi așa avem o șansă și să afirm faptul că ceea ce m a impresionat foarte mult uh, nu neapărat colaborarea cu dumneavoastră domnule ambasador Morel, pe un spațiu uh, de, de asia centrală în care, căruia cred că amândoi am înțeles uh, importanța ci faptul că putem fi diferiți de ceilalți de o gândire americană de o gândire dacă vreți asiatică dar special chineză pentru că avem capacitatea de a gândi altfel și nu în șabloane. dacă avem această șansă este păcat ca la nivelul deciziei politice să nu valorificăm asta și să nu avem posibilitatea unei, uh, unei cărți albe de securitate. se poate face și foarte repede poate influența o decizie și ne ar putea da o șansă să ne reinventăm. Doamna Kronberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să comentez și eu cele spuse de profesorul uh, seminatore. El se referă la o strategie privind uh, securitatea unică. Într-adevăr, avem nevoie de o strategie unică în acest domeniu, nu de 28 diferite. Dar, pentru a avea această strategie unică, trebuie să înțelegem la fel provocările și amenințările cu care ne confruntăm. Și din punctul meu de vedere, aici e hiba în subcomisia noastră am încercat să evaluăm amenințările cu care se confruntă diferitele uh, state europene. Însă ne-am dat seama că nu am reușit uh, să evaluăm foarte bine aceste amenințări. Nu am reușit să identificăm amenințările comune. Aici e problema problema. În 2003 s-au uh, identificat uh, securitatea cibernetică, uh, etc., ca amenințări comune. Dar, iată, avem un uh, stat care eșuează la granițele noastre și Uniunea Europeană nu, reușească, nu reușește să aibă o poziție comună în ceea ce privește acest stat. De asemenea, uh, proliferarea armelor nucleare reprezintă o amenințare clară cu care ne confruntăm în momentul de față. A existat o conferință în Norvegia cu privire la consecințele unui uh, război nuclear de mici dimensiuni și la această conferință s-a ajuns la concluzia că nicio țară la nivel mondial nu ar putea să-și uh, protejeze populația nici măcar în caz de detonarea unei bombe de mici dimensiuni, bombe nucleare. Deci, iată, în Europa avem uh, o avem uh, probleme cât se poate declare cu care ne confruntăm, iată, tensiunile sociale, sărăcia care devine din ce în ce mai pregnantă. Oare aceste amenințări din sânul Europei sunt ele luate în considerare în momentul în care se vorbește despre o strategie unică? Și de aici vine întrebarea mea. Și întrebarea mea este următoarea. În care este metoda pe care Uniunea Europeană ar putea o folosi pentru a înțelege care vor fi în următorii 20-30 de ani amenințările comune cu care ne vom confrunta. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim și noi. Următorul coleg. Mulțumesc, domnule președinte, eu nu sunt de acord deloc cu această carte albă. Eu cred că apărarea ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre și NATO s-a descurcat mai bine decât toate forțele armate europene împreună până în momentul de față. Deci, iată, vă contest pe ansamblu teza. Știu că nu e neapărat rolul meu acela de a face lucrul acesta, dar asta este, asta este părerea mea. Uh, Ultimul uh, intervenient vorbea despre o armată europeană, care în urmă cu un an a fost negată tocmai de Parlamentul European. Și iată, m-am săturat să fiu min- mințit. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră, tot ce, cei patru, dacă vă doriți sau nu uh, să avem o armată europeană, în adevăratul sens al cuvântului. Vă doriți asta sau nu? Și vreau un răspuns cât se poate de sincer. Uh, pentru că eu cred că toate documentele astea privind apărarea ar trebui să fie uh, clarificate. Trebuie să spunem, să spunem lucrurilor pe nume. Dacă vrem o armată europeană, atunci să o spunem. Dacă vrem o Uniune Europeană în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să o spunem de asemenea. Să renunțăm la ambiguități. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, scuza veșnică este subfinanțarea. Și dumneavoastră ați spus-o. Mie mi se pare stupid să folosim metoda pull and share doar pentru a întruni agenda dumneavoastră și tocmai de aceea vreau să vă întreb următorul lucru. Oare agenda pe care o propuneți dumneavoastră în domeniul, ade- a, în domeniul apă- apărării nu are uh, drept singur obiectiv acela de a lupta și milita pentru o, Uniune, pentru o armată europeană în adevăratul sens al cuvânt, tu lui, îmi cer scuze, domnul președinte. Acum le vom da cuvântul <laughs> invitațiilor noștri. Începem cu domnul profesor. Je me limiterai à... O să încerc un răspuns pentru doamna deputat. Je dois vous dire que... Trebuie să vă spun că Teza mea a fost legată de sistemul internațional al bipolarității. Și l-am făcut cu personalități eminente ale strategiei teoretice franceze în momentul când exista acest deterrent, acest element bipolar de descurajare. Și strategia franceză a încercat să vadă care sunt toate riscurile de conflicte nucleare și cu potențial de genocid. Semnificarea armei nucleare, fie că e bipolară sau multipolară, este de a defini arma nucleară ca o armă care nu trebuie utilizată. La momentul respectiv am studiat consecințele posibile ale conflictelor nucleare de mici dimensiuni și sunt de acord cu studiul norvegian că aceste conflicte nucleare limitate care erau prevăzute pentru Teatrul Central de Operațiuni ar fi fost devastatoare și că ar fi împiedicat chiar și manevrarea, manevrele unor unități mari. Îmi amintesc de Cartea Apărării Sovietice din momentul respectiv, care se numea Ofensiva și care începea spunând că în cadrul unei strategii generale de apărare, Uniunea Sovietică și mă scuzați că am făcut uh, confuzia între Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică, uh, dă mandat armatei să demareze un conflict cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție, inclusiv cu mijloacele nucleare lucru care ar fi fost o uh, imposibilitate pentru armatele pactului de la Varșovia în momentul respectiv, pentru statul central de operațiuni și ar fi fost o imposibilitate de a avea un conflict nuclear uh, de dimensiuni mici. Deci nu e un exemplu pe care să ne bazăm. Însemnătatea armei nucleare ar fi, a fost până în acest moment uh, numai diplomatică și la momentul bipolarității uh, Uh, studiam conflictele derivate sau periferice, pentru că statele trebuie să răspundă violențelor prin violență pentru a rezolva ordinea internațională. Este singura întrebare care poate să fie pusă. Cealaltă întrebare care este implicită în raționamentul celor care uh, analizează Uh, distribuția armelor nucleare este că uh, posesorii de arme nucleare vor să se izoleze și pentru că există o continuitate între apărarea convențională și apărarea nucleară, Apărarea convențională are libertatea de acțiune care este interzisă uh, libertă, uh, capacității nucleare. În cazul Iranului, spre exemplu, dacă Iranul se uh, izolează, poate să joace în continuare un rol politic și influența sa politico-militară asupra regiunii care pleacă din Golf până în Asia Centrală prin mijloace convenționale. Acestea sunt uh, aspectele politico-militare ale armei nucleare. Asta nu înseamnă că arma nucleară nu poate fi utilizată de teroriști. Dar, în acest caz, nu avem uh, posibilitatea de a ști care vor fi efectele. Și nu vreau să dau exemplu pentru a nu speria pe toată lumea aici, dar să spunem că o armă nucleară, chiar și în uh, miniatură, uh, detonată într-un megalopol, ar fi devastatoare și n-ar fi uh, singurul lucru. Utilizarea teroristă a unei arme nucleare, în spatele, care, în spatele căreia ar exista un, acord, un actor statal, ar avea efecte devastatoare și e singurul răspuns pe care pot să vi-l dau. Oui, Domnul general de la RIA. Voi răspunde la întrebările uh, la care m-au vizat. Mai întâi, doamne Nicolai, în legătură cu serviciile de uh, informații europene, eu nu sunt naiv, având în vedere uh, trecutul. Uh, știu și reamintesc acest fapt uh, că uh, aceste servicii țin de statele membre. Atunci când mă gândesc că la serviciile de informații europene, îmi dau seama că e nevoie de coordonare Uh, la un anumit moment dat a informațiilor și a mijloacelor uh, prin care uh, putem să accedem la informații. Securitatea internă și externă presupune să nu neglijăm faptul că frontiera dintre cele două tipuri de uh, domenii este aproape invizibilă, nu sunt un utopic complet, uh, ci cred că am putea face mult mai multe în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește cel de-al doilea uh, punct, e bine aș dori să-i răspund domnului Campbell în legătură cu nevoia de a avea sau nu o carte albă. Dacă mi-ați citit CV-ul, probabil Ați înțeles, uh, de fapt, că uh, interesele Uniunii Europene și ale NATO nu sunt uh, întotdeauna aceleași. Deocamdată NATO nu se poate implica în anumite regiuni. Prin urmare, Uniunea Europeană ar putea în mod util să-și aducă contribuția și, de altfel, Bernard Plus, cum știți, este deocamdată blocat din motive pe care le cunoașteți. Singura misiune pe care o avem deocamdată în acest cadru este Bosnia-Herzegovina. este în caz de uh, supraveghere, însă Bernard Plus uh, nu mai poate fi păstrat astăzi, deși este un uh, acord foarte bun pe care l-am uh, negociat în 2003. Uh, a existat o bună, uh, a fost o bună cale prin, pentru a face lucrurile să uh, avanseze, dar nu ne aflăm în acel moment uh, acum. Prin mare, cred că o carte albă ar putea să uh, aducă ceva pozitiv uh, specificității situațiilor în care Uniunea Europeană ar putea să intervină o armată europeană, e bine, uh, și aici, uh, având în vedere trecutul meu, uh, eu aș spune că ar trebui să începem să folosim ceea ce avem deja și să folosim tot într-o manieră corectă. Armata europeană e un scop eventual ulterior, dar deocamdată avem instrumente care au fost gândite, create, care costă și cred că dificultatea vis-a-vis -vis de cetățenii noștri uh, Uh, având în vedere criza pe care o traversăm, uh, ar fi să venim cu decizii în legătură cu unul sau altele, un, un lucru sau un altul, uh, ne folosind, ne retabilizând ceea ce s-a creat deja. Mă refer aici la parteneratul franco-german, pe care îl cunosc foarte bine. Ar fi păcat. Putem folosi instrumentele europene într-o manieră vizibilă, ca instrumente din uh, cazul uh, politicii de securitate și apărare comună. Dar uh, să nu uităm, am reușit să construim aceste lucruri, avem deja aceste instrumente. În ceea ce un Uniunea Europeană, pot decât să spun că deocamdată am ajuns aici din cauza presiunilor de la nivel politic înalt. Eu sunt fost cadru militar și din, pe plan uh, politic uh, nu mă interesează decât folosirea mijloacelor existente. Eu aș putea încerca doar să văd cum am putea acoperi goluri existente. Dacă nu putem să o facem, atunci situația este una dificilă. 3,5 uh, miliarde de euro, din care 8 merg pentru operațiuni și restul pentru funcționări curente și cheltuieli cu personalul, sunt niște sume care se folosesc. Dacă ne gândim puțin la dezvoltarea capacităților de ca vețelor militare, e bine, știm că lucrăm cu industria de apărare și acestea sunt niște chestiuni care costă foarte mult, 30 de milioane de euro, vedeți, așadar nu este cu mult mai mult decât bugetul care a fost uh, dat uh, pentru cel de-al optelea pentru EUTM. Nu ne gândim uh, la uh, cheltuirea unor uh, bani aiurea, pentru că și noi suntem cetățeni și suntem conștienți de necesitățile din acest moment. Trebuie să ne gândim doar să putem finanța misiunile care au fost aprobate la cel mai înalt nivel politic. Deci să folosim la nivelul operațiunilor aceste fonduri. Domnule Campbell, dumneavoastră jucați strategic rolul de perturbator și asta îmi place, dar nu v-ați dezvăluit intențiile. Ați radicalizat pur și simplu conceptele altora fără a propune nimic, domnule Campbell. Care este provocarea dumneavoastră? Aveți și idei de propus? Lăsați-mă să termin. Ceea ce propunem noi este un instrument global care poate fi utilizat în mod uh, diferit și uh, treptat și poate fi utilizat și politic. Spre exemplu, în fața Siriei, care este primul conflict uh, multipolar, Regatul Unit are o viziune? Uh, casa albă, uh, Cartea albă, mă scuzați, înseamnă să avem o viziune. Care, este, care sunt mijloacele de acțiune? Cum se pot face lucrurile? Are Marea Britanie în momentul de față o viziune asupra Siriei și a ce trebuie să facem în Siria? Vă rog, domnule Campbell. Ai, imediat după domnul Morel acum. Domnul Morel are cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. O să-i răspund mai întâi, doamne Nicolai. În ceea ce privește observațiile franceze din Cartea Albă, cred că trebuie să le vedem într-o lumină pozitivă. Sunt uh, destul de independent, deci nu mai sunt uh, slujbași public, sunt cetățean independent. Și mi se pare uh, remarcabil faptul că această Carte Albă apare într-o uh, perioadă critică din motive bugetare dar care corespund la șase luni de investiții intelectuale de mare calitate, și subliniază necesitatea colectării de informații la nivel european. Eu văd un, un apel, un semnal uh, din partea unei tradiții franceze care ar avea tendința să spună Franța mai întâi, Franța prioritar. Bineînțeles că trebuie să facem alegeri naționale, dar mi se pare că există deja la nivel uh, intelectual multe alegeri, uh, dincolo de alegerea financiară și bugetară, uh, necesitatea unei complementarități istorice. Uh, ceea ce am văzut eu în Franța mă îndreaptățește să cred, uh, chiar dacă nu uh, ne lansăm în discursuri, dacă citiți bine acest document, vedeți că este o turnură conceptuală interesantă. Nu prefigurează nimic și cred că prelungește oarecum ceea ce s-a spus în raportul Vidrin referitor la Alianța Atlantică. Am avut acest uh, schimb de păreri cu Iber Vidrin. El s-a limitat la o problemă restrânsă pe care o cunoștea bine și nu a inclus și dimensiunea europeană. Dacă citiți Cartea Albă, aveți elemente de răspuns și aveți și o evoluție conceptuală, intelectuală și politică în Franța. Apoi, mediul. Bineînțeles că există o strategie europeană în ceea ce privește mediul dar singura problemă este că se sprijină pe conștientizarea din partea cetățenilor europeni. Dar impactul la scară globală nu corespunde. Deci suntem singurii care ne ocupăm de probleme și alții nu o fac uh, decât într-o logică vestfaliană. Nu îmi pare rău că simplific lucrurile atât de mult. În ceea ce privește uh, lumea multipolară, în urmă cu 15 ani am discutat despre uh, această lume multipolară. Să fim realiști, vorbim de darvinism internațional uh, fără milă. Și uh, îmi pare rău, dar va exista o lume în care raporturile de forță vor fi brutale, deci nu o să înțeleagă toată lumea, nu o să fie o perspectivă tocmai roz. Cred că uh, viziunea că am trecut de la o lume bipolară la una multipolară este un lucru bun, uh, este complet greșită. Pentru că multipolar înseamnă că se pierde logica interesului colectiv al sistemului internațional, pentru că nimeni nu mai, uh, nu-și mai asumă responsabilitatea și e fiecare pentru sine. Uh, Bineînțeles că putem dori o lume pluripolară și putem uh, insista asupra uh, unei lumi pluripolare, dar cu căutarea interesului comun. Sau putem uh, vorbi despre o lume interpolară în care relația dintre poli trebuie să fie îngrijită și organizată. Uh, sloganul multipolar e soluția sau este o organizare mai bună decât unipolar sau bipolar. Îmi pare rău, dar conceptual există o problemă în acceptarea unui asemenea model. Nu vreau să rămân la aceste formule, dar încerc să vă fac să înțelegeți că Uh, nu trebuie să credem că o să mergem spre un sistem de uniune a națiunilor. E de dorit, firește, ar fi foarte bine, dar uh, până la urmă acest concert va fi de fapt o cacofonie brutală plătită de popoare și deja vedem consecințele. Negestionarea crizelor vedem clar ce înseamnă într-o lume multipolară. Avem deja situația sub ochi. În ceea ce privește problema, ca, întrebarea care nu mi-a fost deja direct adresată către domnul Campbell, problema NATO. Bineînțeles, domnule deputat, NATO este partener, un partener indispensabil. Nu este nicio îndoială. Ar fi absurd să intrăm în conflict cu ei. Pentru că avem nevoie de complementaritate. Dar NATO se întreabă pentru că a construit un compromis în noul său concept între uh, misiunea tradițională și evoluțiile ulterioare. Și chiar față de conceptul pe care l-a dezvoltat, ce se va întâmpla cu NATO în uh, anii următori? Am fost în vecinătate, am fost la Kabul, vedem uh, o tranziție majoră după o fază dureroasă a unei misiuni reușite și nereușite în același timp. Trebuie să tragem învățămintele de aici și trebuie să nu repetăm greșelile. Nu putem spune că avem uh, soluția. Să ne uităm la evenimentele din ultimii ani. Uh, criza din Georgia. Din păcate, NATO nu putea acționa și nici nu, uh, din păcate, nici Uniunea Europeană nu s-a angajat decât într-o măsură mai mare la nivel civil decât militar. dar am reușit să oprim un război în 5 zile, fără a trimite armata. Asta nu înseamnă că este o soluție unică. Să ne uităm la Libia, da, și aici am putut să uh, rezolvăm lucrurile în anumite limite. Să ne uităm la Mali, vedem iarăși uh, lecțiile pe care le putem trage. Deci sunt niște realități pe care trebuie să le admitem fără să avem uh, prejudecăți de la bun început. Eu pledez pentru realism și cred că nimeni din uh, sală nu încearcă uh, să se mulțumească doar cu declarații frumoase. Din, pocat, din uh, contra încercăm să conștientizăm uh, uh, oamenii. Plecând de la ceea ce avem aici, argumentul pentru redeschiderea uh, responsabilităților UE în materie de securitate și siguranță uh, nu este decât o urmare a faptului că trebuie să facem uh, față acestei crize. Deci uh, avem nevoie de o argumentație pro-cooperare, nu pro-dușmanie uh, între instituții. Uh, Există limite pentru NATO, există limite pentru UE, dar trebuie să ne suflecăm mânecile și să tre- trecem la treabă. Uh, avem nevoie să vorbim serios și să ne punem pe treabă, așa cum spuneam. Uh, Aș dori să-l ascult și pe domnul Bitterling acum. Domnule președinte, îi voi răspunde deputatului englez în uh, limba mea maternă. Domnule eurodeputat, nu am niciun fel de dubiu și uh, uh, știu, am lucrat mult în politică, în domeniul acesta, deci nu am niciun dubiu în ceea ce privește valoarea pe care NATO a avut-o în trecut. Însă, între timp, lumea s-a schimbat. NATO își caută acum rolul pe care vrea să-l aibă pe viitor. Asta în special după cele între, întâmplate în Afganistan. Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere ca mi, fost militar, ceea ce s-a întâmplat în Afganistan nu e de dorit să se repete pe viitor. Însă e clar că americanii, partenerii noștri americani și partenerii din cadrul NATO ne vor cere nouă europonilor să ne asumăm mai multe responsabilități și cu siguranță responsabilitățile NATO se vor schimba. Ce înseamnă asta pentru noi, europenii? Înseamnă că noi, europenii, va trebui să ne asumăm misiuni concrete, responsabilități concrete. Însă asta înseamnă că noi, europenii, trebuie să devenim mai eficienți în colaborarea între noi, că trebuie să învățăm mai bine uh, să gestionăm finanțele ar fi bine să facem un uh, audit la nivelul, uh, la nivel de, la nivelul național în ceea ce privește utilizarea fondurilor de către uh, armate. Eu sunt conștient de faptul că subfin, subfinanțarea este un o stare de fapt și m-am plâns de asta încă din anii 90, când am fost consilier al, ministerului, uh, al Ministrului Apărării. Am văzut subfinanțarea și în Germania, și în Franța, și în Regatul Unit. Deci sunt conștient de această problemă, dar în același timp sunt conștient de faptul că trebuie să partajăm resursele tocmai pentru a depăși acest minus al subfinanțării. În același timp, eu consider că obiectivele comune europene sunt necesare. Eu cred în ele. N-are sens să discutăm acum despre principiile și valorile europene. Nu este forul necesar. Mai mult ca sigur, dacă am intrat în astfel de detalii, ne-am dat seama că pozițiile noastre nu sunt chiar atâtea, atât de divergente. Însă, îmi dau seama că în domeniul apărării am pierdut peste 20 de ani și asta în special din pricina reticenței uh, englezilor, britanicilor. Nu voi uita niciodată când în toamna anului 1991, când am propus uh, suplimentarea brigadei franco-germane uh, care să se transforme mai uh, târziu într-o armată europeană, nu voi uita niciodată opoziția britanicilor. Pe vremea aceea noi ne doream practic prin această inițiativă a noastră promovarea valorilor europene. Din păcate, inițiativa a eșuat a eșuat uh, pentru că a fost de fapt uh, diluată. S-a transformat, brigada s-a transformat într-un fel de agenție, nimic altceva. Uh, iar uh, britanicii au spus sus și tare că asta e trăta, trădare. Iar noi a trebuit să ne explicăm poziția din nou și din nou în Regatul Unit și aiurea în Europa. Însă ideea în sine era bună. Poate a venit prea repede, însă ideea în sine a fost bună. Vroiam să promovăm un alt tip de cooperare. Am citit uh, de curând un document german care este unul clar pro-european. Se propune în acest document o cooperare mai strânsă uh, între forțele aviatice uh, germane și uh, franceze. Mie ideea mi se pare foarte bună pentru că am economisi resurse. Da, trebuie să găsim căi de a economisi și de a folosi ceea ce avem. Sunt uh, nemulțumit de ceea ce s-a făcut până în momentul de față uh, la nivelul echipamentelor europene. Ce am făcut? Am investit în uh, uh, elicoptere europene, dar n-am avut un elicopter pur european, ci am avut un elicopter german și unul francez. Și niciunul dintre ele nu a mers suficient departe. Eu ce vreau să spun? Trebuie să colaborăm. Nu putem de unii singuri să realizăm nimic. Colaborarea e răspunsul. Mulțumesc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 και κλείνουμε τη σημερινή συζήτησή μας. Acesta fiind spus, să încheiem discuția de astăzi, încă o comunicare. Pe data de 20 februarie. Αποφάσισε να συντάξει. Subcomisia noastră trebuie să formuleze, să prezinte un aviz la raportul ITRE Μόνο να σας παρακαλέσω έτσι για να ολοκληρώσουμε. Vă rog, spune domnul președinte, să faceți liniște pentru ca noi să putem continua dezbaterea și să putem încheia toate punctele de pe ordinea de zi. Deci eu chiar îmi doresc să continuăm ședința acum. Bun. După cum spuneam, pe data de 20 februarie, subcomisia noastră a decis să formuleze un aviz în cazul în care ITRE și IMCO ar fi pregătit pentru plenul din septembrie o, un text de rezoluție. S-au uh, recunoscut, uh, s-au depus o serie de amenamente pe tema acestei rezoluții, care au fost uh, reunite într-o scrisoare, scrisoare pe care vrem să o transmitem comisiilor competente pe fond. Scrisoarea va parvenit, votul în cele două comisii competente pe fond Uh, votul va avea loc în iulie. Până mâine puteți avea amendamente la, aceste, la această scrisoare, deci până la data de 20.06. Și mai apoi vom putea discuta cu reprezentanți din ITRE și IMCO. Deci, vă rog, dacă mai aveți comentarii legate de acest uh, de acest uh, text de rezoluție, vă rog să o faceți până mâine. Domnul Chelam, de altfel, se află în sală și discu- va discuta cu noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Procedura este una neobișnuită. A trebuit să ne adaptăm la ea în măsura în care putem, însă, din câte am înțeles eu, obiectivul președinților AFET și SEDE era acela de a transmite un uh, mesaj cât se poate de clar din partea noastră către cele două com- comisii competente pe fond, și anume ITRE și IMCO. Și acesta fiind spiritul, eu, pornind de la raportul meu adoptat de altfel de Parlament în uh, noiembrie anul trecut, deci eu am pregătit o serie de amendamente din fericire, acest nou raport nu este unul complet inovator, nu este unul dificil. Alături de cei care m-au ajutat la formularea raportului uh, pe care l-am discutat, l-am votat în noiembrie anul trecut, am uh, reușit să extindem câteva domenii absolut necesare, spre exemplu, uh, relațiile externe. În uh, raportul meu solicit includerea uh, aspectelor cibernetice în uh, toate politicile noastre externe. Trebuie să ne asigurăm că misiunile noastre diplomatice sunt într-adevăr protejate de amenințările cibernetice. Trebuie să asigurăm siguranța transmiterii datelor. De asemenea, trebuie menționat, uh, menționat faptul că aplicarea clauzei de solidaritate trebuie să se extindă și asupra atacurilor cibernetice, a cărui obiect îl fac uh, unele state membre. Comisia propune gestionarea riscurilor, iar această abordare este una salutară din punctul nostru de vedere. Unul dintre aspectele rămase în vagi în propunerea comisiei este însă formarea, educația. Eu uh, sau, sau noi am atras atenția asupra acestui caracter vag și am cerut Comisiei și statelor uh, membre să prezinte programe programe uh, de conștientizare, programe privind utilizarea uh, sigură a spațiului cibernetic și, de asemenea, programe ce vizează introducerea în programele de studiu a problemelor cibernetice. Gestionarea crizelor cibernetice trebuie să fie inclusă, din punctul nostru de vedere, în uh, planurile de gestionare a crizelor pe ansamblu. Mm, mi se pare salutar faptul că Comisia respectă Convenția de la Budapesta. Comisia spune cât se poate de clar că nu e nevoie de un nou acord internațional sau de o altă convenție. Sunt în totul de acord cu această poziție și tocmai de aceea cerem în textul nostru statelor terțe, dar și statelor membre care n-au ratificat uh, Convenția de la Budapesta să o facă fără tăgadă. Un alt aspect uh, practic, de, de natură practică de data aceasta, este marea diferență existență între statele membre în ceea ce privește capacitatea lor de a se pregăti pentru crearea unor strategii naționale uh, privind uh, securitatea cibernetică. Și cred că trebuie să exercităm presiunea asupra Comisiei, dar și asupra statelor membre în ceea ce privește încheierea cât mai curând uh, cu putința a acestor uh, eforturi. Doamna Copa, mulțumesc. Uh, mai mult de un milion de atacuri cibernetice au loc în fiecare zi. Tocmai de aceea această strategie nouă propusă de înalta reprezentantă și de către comisie reprezintă un pas înainte necesar și salutar. Din punctul nostru de vedere al grupului nostru uh, politic, e important să se recunoască că strategia uh, de securitate cibernetică trebuie să respecte drepturile fundamentale și libertățile fundamentale. Strategia aceasta nu trebuie să încalce uh, caracterul personal al datelor și, de asemenea, libertățile civile. Aceste aspecte ne îngrijorează pe noi cel mai mult. Mi se pare că strategia nu este clară în ceea ce privește modalitatea de aplicare în practică a tuturor instrumentelor care stau la baza lor. Și acest, acest caracter vag al textului Comisiei se regăsește și în uh, textul de rezoluție. Însă, cu ajutorul uh, amendamentelor pe care le-am depus, vom încerca să eliminăm acest caracter vag, vom pune accent în amendamentele noastre uh, asupra, vom pune accent asupra importanței, importanței protejării datelor cu caracter uh, personal. Suntem uh, încântați de, de amendamentele noastre, dar poate că ele nu sunt cu toatele de cea mai bună car- calitate. În, comuni- în uh, scrisoare se cere crearea de amendamente care să se axeze doar pe politica de securitate și apărare. Există și amendamente care merg dincolo de lucrul uh, de acest uh, domeniu. Cred că amendamente de altă natură ar trebui să rămână în responsabilitatea altor comisii. În 7a se vorbește despre implementarea în curând a Uniunii Europene de către Um, de către Uniunea Europeană a clauzei de solidaritate în ceea ce privește securitatea cibernetică. Noi am putea adăuga aici, și asta propunem noi, uh, o trimitere la comunicarea făcută de către Comisie în uh, decembrie anului trecut și de, de asemenea am putea să cerem ca uh, Comisia și în altul reprezentant să creeze un raport de evaluare a riscurilor uh, Uh, un raport anual începând cu anul 2015. Acest raport de, privind riscurile ar trebui să includă și uh, riscurile de atacuri cibernetice. În plus, trebuie să colaborăm mai mult noi între noi, dar și cu partenerii externi. În final, uh, trebuie să recunosc că Aliniatul 23 nu mă încântă. Se spune acolo că acum nu mai este nevoie de noi instrumente la nivel internațional. Ei bine, această formulare mi se pare vagă, nu o înțeleg deloc. După cum, spunea, după cum se spune în rezoluția domnului Cal, uh, Keller, nu există o definiție internațională a uh, conceptului de securitate cibernetică. Uh, iar uh, lipsa acestei definiții cât se poate declare ne face să ne îndoim uh, asupra validității convențiilor internaționale existente și care uh, vizează securitatea cibernetică. Dacă atacurile cibernetice sunt arme și pot fi considerate ca fiind arme, oare de ce nu ar trebui să creăm și regimuri internaționale cât se poate declare care să reglementeze aceste, aceste noțiuni? Deci, pe de altă parte, uh, acest aliniat 23, uh, de altfel, contrazice amendament uh, aliniatul B de la articolul 22. Deci mi se pare că aici există o divergență cât se poate declara, aș vrea o clarificare în acest sens și de asemenea aș vrea să aflu care este părerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Kellam vă dorește să intervină imediat sau comisia? Dorește comisia să intervină? Sau domnul Kellam? Hi, good afternoon, I'm Bună ziua, eu sunt de la DG Connect. Știți prea bine că aceasta este o strategie comună și tocmai de asta am venit și eu aici. De ce s-a făcut această afirmație în strategie și anume aceea că în momentul de față nu avem no- nevoie de noi convenții internaționale în ceea ce privește securitatea cibernetică? Deci această afirmație se datorează discuțiilor internaționale care au fost purtate deja, s-au tot cerut noi tratate și convenții uh, internaționale privind uh, securitatea cibernetică, dar aceste solicitări doreau, aveau de fapt, de fapt un scop ascuns și anume acela de a legitimiza cenzura sau uh, um, urmărirea in, activităților de pe internet. Și tocmai de aceea le-am uh, respins până în momentul de față. Avem deja Convenția de la Budapesta care funcționează, am tot evaluat funcționarea ei, de altfel uh, să pregătesc proto- protocole, protocoale adiționale la această convenție, dar uh, această convenție s-a dovedit a fi foarte utilă și tocmai de aceea nu ne dorim alte convenții internaționale. E drept că la nivel internațional mai există și alte procese bazate pe principii, precum uh, acelea care încearcă să evalueze comportamentul utilizatorilor de internet. Uh, există, de asemenea, grupuri de lucru care se axează pe securitatea cibernetică în contextul uh, comerțului internațional, etc. Deci există o serie de eforturi, acestea sunt suficiente în momentul de față și nu avem nevoie de nimic altceva. Domnule am dorit să interveniți și dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult pentru acest sprijin de principiu pe care mi-l oferiți. V-am spus, toate aceste amendamente au fost uh, depuse în cadrul unei proceduri neobișnuite. E important să spunem de la bun început că E drept, cu toții așteptăm o definiție coerentă cu privire la atacul, a conceptului de atacuri uh, cibernetice sau uh, infracționalitate cibernetică. Avem nevoie de această definiție. De asemenea, avem nevoie de bune practici, de norme minime și Cred că pe plan internațional, crearea acestor definiții și acestor norme ar fi cea mai bună abordare cu putință. Trebuie să fim deschiși la o nouă convenție internațională, dar în același timp trebuie, dacă e să avem o nouă convenție internațională, să ținem cont și de atitudinile diferite ale partenerilor noștri, iar printre parteneri să numără uh, China sau Rusia care înțeleg lucrurile cu totul altfel decât o facem noi. Acum, în ceea ce privește 9A, eu cred că aceste amendamente, aceste modificări au fost uh, extrase din raportul inițial. Deci ele au fost la un moment dat susținute de către Parlament. Noi cerem crearea unui cadru eficient pentru uh, transferul de informații uh, între sectorul public și cel privat. Aceast, acest schimb de informații este crucial, pentru că dacă e să avem o cooperare în adevăratul sens al cuvântului cu sectorul uh, privat, atunci uh, e clar că avem nevoie de un cadru, un cadru care să asigure echilibrul circulației de informații între ambele părți. Informații cu privire la atacurile cibernetice, bineînțeles. Domnul președinte, mulțumim. Următoarea ședință va avea loc pe 10 iulie. Vă mulțumesc!